și vom încerca în continuare să obținem rezultate în legătură cu aspectele pe care le-ați menționat astăzi. Mulțumesc! Grație! Vă mulțumesc, domnule comisar, doamnă comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție la sfârșitul acestei dezbateri. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Și acum, pe ordinea de zi, avem întrebările orale adresate Comisiei în legătură cu criza deșeurilor în regiunea Campania. Are mai, au mai întâi cuvântul autorii acestor întrebări orale, mai întâi doamna Auken, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Și uh, mulțumesc domnului comisar Potocnic care uh, prin prezența sa ne arată cât de coerente sunt acțiunile Comisiei. Este important să primim astăzi răspunsuri bune, pentru că dacă nu primim astăzi niciun răspuns clar și nu se începe nicio procedură împotriva Italiei, atunci situația va uh, continua și se va uh, răspândi. Numai în Italia există această problemă pentru uh, legată de deșeuri. Și dacă lăsăm să uh, dăinuie impresia că orice spațiu poate fi folosit drept depozit de deșeuri, ne îndreptăm către o catastrofă. Vreau să mă adresez și Italiei. Știu că guvernul italian nu este reprezentat astăzi aici direct, dar cred că este important să spunem că, iată, că o țară minunată se înneacă, este înnecată în deșeuri și situația nu face decât să se înrăutățească. Nu trebuie ca Italia să se îndrepte spre o situație în care povara asupra populației să fie și mai mare. Trebuie să găsim aici soluții credibile. Există mulți cetățeni activi Uh, de ce să nu uh, îi implicăm, de ce să nu îi folosim ca pe un factor pozitiv? Pentru că fără sprijinul cetățenilor nu putem face nimic și foarte mulți cetățeni pot să acționeze foarte pozitiv în Italia. Nu trebuie să fie utilizată armata și poliția pentru uh, a uh, lovi cetățenii și a le înnăbuși demonstrațiile. Nu trebuie să se întâmple așa ceva. Știm că sunt întreprinderi italiene mari care profită de cetățeni care nu-și plătesc datoriile către stat și care câștigă bani și din acest dosar. Cred că trebuie să luăm în serios această situație. Mulțumesc. Hola, al onorevole Mulțumesc. Are, acum are cuvântul domnul Sondergar pentru două minute. Ja. Tak for formand. Øh. Vă mulțumesc doamnă președintă. O delegație a Parlamentului European a făcut o deplasare în regiunea Campania din Italia în toamna anului trecut și am vorbit cu autoritățile locale și am întrebat de ce o asemenea situație uh, catastrofală nu a fost încă soluționată și ni s-a răspuns din motive politice a fi putut să ne spună că era o problemă de ordin tehnic sau logistic sau economic, dar nu, nu. Ni s-a spus pe șleau că era vorba de o dificultate politică. Practic, lipsește voința politică pentru a rezolva în mod durabil problema. Și tocmai de aceea Italia nu și-a deplinit uh, obligațiile care decurg din uh, directiva deșeuri. Din cauza lipsei de voință politică, am putut să constatăm că Până în prezent, niciuna dintre um, ameliorările cerute prin hotărârea Curții de Justiție nu a fost pusă în aplicare, nu a fost realizată. Și până pe 31 decembrie um, anul trecut, Comisia nu a primit din partea Italiei nici măcar un plan uh, pentru trierea deșeurilor. Uh, Însă atunci când trebuie să ascund uh, vreun scandal politic, există foarte multă voință în Italia. Noi suntem solidari cu toți cei din Italia care cer mai multă transparență în acest dosar și cerem ca cei vinovați să dea seamă și să-și asume răspunderea nu trebuie să mai dăm uh, nici măcar vreun euro din banii contribuabilor europeni către statul italian atâta timp cât e vorba despre niște neintervenții. Acum, doamna Merkeș. Comisaris, wij waren met de verzoek... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia din, de petiție a organizat o delegație în campania la Napoli pentru a observa situația pe teren. Uh, situația urgentă a deșeurilor, situația la care s-au referit mulți semnatari de petiții care au descris, descris situația ca fiind foarte gravă. Situația cu care ne-am confruntat uh, era cu adevărat foarte gravă. De exemplu, am văzut deșeuri stocate într-un parc național, uh, la poalele Vezuviului am uh, văzut deșeuri industriale amestecate cu deșeuri domestice și am observat că toate aceste deșeuri păreau să urmeze să fie arse în incineratoare. Am avut senzația că trebuiau să se ia decizii politice. Am încercat uh, să aflăm uh, cum evaluează oamenii politici și cetățenii situația pentru a o rezolva, dar am impresia că încă nu s-a găsit această soluție. Sper că Acum ni se va putea spune dacă există cu adevărat un plan pentru a rezolva situația. Cetățenii din regiunea Campania au făcut tot ce au putut, au bătut la toate ușile la ușile autorităților provinciale, regionale, la ușile guvernului italian. Nu au primit suficiente răspunsuri și ne-au spus că ultima lor speranță este Uniunea Europeană. De aceea s-au adresat nouă. Noi am spus Vă ascultăm uh, solicitările, știm că v-ați pus speranțele în noi, în um, contribuția noastră pentru a găsi o soluție la această criză din regiunea dumneavoastră. Haideți să încercăm să nu-i dezamăgim. Bineînțeles, soluția nu poate să vină de la noi, din păcate, nu putem uh, noi să ne suflecăm uh, mânicile și uh, să mergem acolo fizic la fața locului pentru a curăța străzile și zonele um, în care există atât de multe deșeuri. Dar aș dori să știm care este planul prevăzut, care sunt termenele prevăzute. Când are de gând Comisia să se adreseze Curții de Justiție? Sau când uh, și când se vor impune sancțiuni uh, financiare. Situația um, implică riscuri sanitare importante. Ce va face Comisia în acest uh, domeniu? Știu că nu este un domeniu de competență specific al dumneavoastră, domnule comisar, dar se pot face anchete. Am vorbit și despre uh, ecomafi care au un rol important uh, în acest context. Bineînțeles, mm, Comisia Europeană nu poate să intervină în acest uh, domeniu, dar ne putem întrebăm cum putem evalua, monitoriza uh, altfel prin directivele noastre, normele noastre europene, cum putem încerca să promovăm cele mai bune practici pentru a ajuta statele membre. Deșeurile pot fi văzute nu doar ca o problemă, ci și ca o oportunitate. Regiunea Campania poate să devină un exemplu um, uh, pentru reciclarea deșeurilor. Trebuie să avem curajul să impunem o interzicere absolută uh, Um, a aruncării deșeurilor în uh, gropile de gunoi pentru a pune capăt acestei situații. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bizotto, două minute și jumătate. Președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Situația din campania și mai ales din orașul Napoli este bine cunoscută peste tot în lume. Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de mai multe ori de această chestiune. Având în vedere această situație de-a dreptul paradoxală, cer Comisiei Europene să ne spună care vor fi consecințele pentru Italia potrivit dreptului comunitar și care vor fi sancțiunile aplicate Italiei, atâta timp cât uh, nu s-a găsit în timp scurt o soluție definitivă pentru criza deșeurilor din campania. De asemenea, aș dori să am date concrete despre fondurile europene care au fost folosite în regiunea Campania pentru uh, gestionarea deșeurilor. Domnule comisar, atunci când se vorbește despre urgență, se vorbește și despre situații dramatice, de-a dreptul extreme și e nevoie să se găsească o soluție în timp rezonabil. Atunci când așa, dita, așa zisa urgență durează de mai bine de 15 ani, înseamnă că totuși ceva nu funcționează. Italienii au încercat să facă tot ce puteau pentru a rezolva această problemă a colectării și a distrugerii eh, deșeurilor, dar atunci când străzile din Napoli sunt uh, invadate de tone și tone de deșeuri, vina este a autorităților locale și regionale, care nu au nici voința și poate nici mijloacele de a găsi o soluție. În plus, situația din Napoli și din regiunea Campania uh, se poate explica și prin faptul că de ani de zile nu s-a făcut nimic pentru a sustrage din mâinile uh, mafiei gestionarea și colectarea deșeurilor. Nu este numai vina guvernului central. Dacă guvernul italian a trebuit să trimită armata pentru a putea colecta deșeurile în urmă cu câteva uh, săptămâni și dacă a, trebuit să se ocupe de atâtea mii de cazuri de persoane care s-au îmbolnăvit din cauza uh, miasmelor și a gazelor toxice emise de aceste tone de deșeuri, nu putem pentru toate aceste lucruri să arătăm cu degetul numai guvernul central din Italia. Eu cred că răspunderea pentru soluționarea acestei uh, urgențe este numai între mâinile autorităților regionale din Campania pentru că de ani de zile ei s-au asociat cu mafia pentru a obține un uh, profit non-neglijabil din gestionarea deșeurilor. Mulțumesc. Acum în numele Comisia are cuvântul domnul comisar Potocnic. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, în primul rând aș dori să mulțumesc celor patru membri ai Parlamentului care mi-au atras atenția și au atras atenția serviciilor mele asupra acestui subiect important. Mă bucur că Parlamentul European a, uh, și-a asumat un rol activ în monitorizarea situației deșeurilor din regiunea Campania, așa cum arată și raportul Comisiei PETI după vizita în Campania desfășurată din aprilie 2000, în aprilie 2010. Parlamentul joacă un rol important aici și, și l-a asumat pe deplin. Imediat după hotărârea Curții Europene de Justiție din 4 martie 2010, Comisia a scris autorităților italiene pentru a le întreba ce măsuri au planificat sau au și luat pentru a respecta această hotărâre. După aceea, Comisia a avut mai multe întâlniri și a uh, Uh, fost în legătură cu autoritățile italiene, cel mai recent în timpul misiunii la Napoli, desfășurată în 22 și 23 noiembrie 2010 de către o delegație de la Direcția Generală Mediu. În opinia noastră, autoritățile italiene mai au multe de făcut pentru a uh, pune în aplicare hotărârea. În spe special, trebuie mai întâi să extindă și să amelioreze facilitățile de gestionare a deșeurilor din întreaga regiune Campania. Și în al doilea rând trebuie să dezvolte un plan de management eficient pentru deșeurile urbane din Campania, ținând cont, printre altele, de uh, uh ierarhia de management al deșeurilor din Uniunea Europeană. Comisia nu este satisfăcută de măsurile pe care le-au comunicat autoritățile italiene de la hotărârea curții și până acum, pentru că printre acestea nu se numără un calendar detaliat în care să fie termene clare pentru instalarea acestor facilități. Credem că planul de gestionare a deșeurilor pentru campania trebuie să respecte pe deplin legislația europeană în domeniul mediului și să acorde prioritate reducerii deșeurilor, reutilizării și reciclării. Trebuie să se asigure implementarea unei uh, colectări separate în întreaga regiune. Trebuie să se ofere campaniei capacitățile de compostare necesare și să implementeze măsuri pentru aruncarea deșeurilor în mod sigur pentru uh, peste 7 milioane de tone de deșeuri periculoase din diferite orașe din Campania. Trebuie să uh, facă, să facă autoritățile o analiză a așa numitorilor ecobale care să care analize să arate cea mai sigură cale de uh, uh, tratarea acestor deșeuri. Dacă nu se vor lua aceste măsuri, Comisia va merge din nou în justiție și va cere acordarea de amenzi. Trebuie să evaluăm îndeaproape planul de management pe care autoritățile din campania l-au înaintat Comisiei adineauri, ceea ce înseamnă foarte recent. Și Comisia monitorizează uh, atent implementarea acestui plan. Decizia în legătură cu când și unde să se deschidă procedurile articolului 27, 20, 260, mă scuzați, în uh, legătură cu Italia, va depinde de uh, programarea acestor măsuri și de aplicarea lor în mod convingător. În ceea ce privește depozitele de deșeuri existente, Comisia a început o anchetă și a cerut autorităților italiene să prezinte funcționarea celor de la Terziano și dintr-un alt oraș. Așteptăm încă răspunsul și după ce îl vom primi vom evalua situația. Deocamdată Comisia nu are probe de încălcare a uh, dreptului privind mediul din Uniunea Europeană. Faptul că depozitul este situat într-un uh, parc natural nu reprezintă în sine o încălcare a legislației europene cu condiția să se aplice alte reguli și ca autoritățile naționale competente să desfășoare o analiză de impact adecvată și să implementeze măsurile de atenuare și de compensare necesare. În ceea ce privește cofinanțarea măsurilor de gestionare a deșeurilor din campania, în pe perioada de programare 94-99, 88,1 milioane de euro au fost dedicate proiectelor de gestionare a deșeurilor, aproape 49% cofinanțate din FEDER însă numai 19% din fondurile totale alocate au fost folosite din cauza dificultăților implicate de această criză de gestionare a deșeurilor și din cauza blocajelor instituționale de la nivelul autorităților italiene de gestionare extraordinară din 94. În perioada 2002-2006 de programare, alocarea a fost de 140 de miliarde de euro, de milioane de euro, 50% finanțate din FEDER și uh, o mare parte au fost uh, alocate programelor de gestionare de deșeuri, însă rezultatele nu s-au văzut și Comisia a luat măsuri ca să se asigure că fondurile FEDER alocate regiunii campaniei vor fi folosite corect. Începând de la 1 ianuarie 2005, gestionarea cheltuielilor a fost uh, considerată neeligibilă pentru cofinanțare. După aceea, după ce s-a făcut notificarea oficială uh, a Italiei privind deschiderea acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia a informat autoritățile italiene că nu va mai fi acceptabilă uh, cofinanțarea pentru gestionarea deșeurilor de atunci înainte. Perioada uh, de programare pentru fondurile regionale 2007-2013 prevede investiții totale de 170 de milioane de euro, 50% cofinanțate din FEDER pentru gestionarea deșeurilor. Însă, plata uh, făcută de Comisia Europeană pentru proiecte în acest sector depinde de condiția ca autoritățile italiene să adopte un plan regional de gestionare a deșeurilor care să fie validat, desigur, de Comisie. Mâine vom publica la Comisie raportul privind implementarea strategiei tematice privind uh, prevenirea deșeurilor și reciclarea lor. Acest raport arată diferențe mari între statele membre în ceea ce privește performanța în domeniul uh, gestionării deșeurilor și demonstrează clar că printr-o strategie adecvată de gestionare a deșeurilor, depozitele de deșeuri pot fi reduse la minim, iar incinerarea poate și ea să fie redusă dramatic prin uh, sporirea procedurilor de compostare și de reciclare. Astfel, nu se vor mai irosi resurse și se vor crea și locuri de muncă și activitate economică și, în același timp, se va reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Sper că această criză va fi transformată până la urmă într-o șansă de către autoritățile competente prin lansarea unor uh, planuri specifice de colectare și de reciclare a deșeurilor în campania. Pe scurt, Comisia speră că planul de gestionare a deșeurilor pentru campania va fi convingător și până când vom ști cu siguranță că acest plan este eficient și creează un sistem cu infrastructura necesară și până când vom avea garanții solide că proiectele vor fi implementate corect, finanțarea de către Comisie a, planurilor, a proiectelor ce țin de gestionarea deșeurilor în campania va fi întreruptă. Voi răspunde întrebărilor dumneavoastră pe care le-ați adresat deja în parte în remarcele mele de final. Vă mulțumesc. Grație, comisar. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum au cuvântul oratorii din partea grupurilor politice și începem cu doamna Manțoni din partea PPE, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc domnului comisar care a amintit faptul că Comisia de Petiții a conferit Parlamentului un rol deosebit de activ. Căci noi am avut tot interesul să știm cine este responsabil pentru această situație și ne dorim ca toate procedurile să fie transparente și cetățenii să fie implicați într-un dialog care să permită obținerea de răspunsuri pentru noi toți. Abia în luna mai în acest an s-a lansat un adevărat uh, dialog între autoritățile italiene și Comisia Europeană. Putem să spunem între, astfel că uh, lucrurile s-au schimbat față de anii precedenți, dar nu s-a întâmplat nici măcar niciun miracol. Pur și simplu s-a încercat uh, soluționarea unei situații care durează de 15 ani din cauza lipsei precedente de acțiune. În luna martie anului 2010, Italia a fost condamnată de către Curtea de Justiție, dar era vorba despre fapte din anul 2007. Între timp, situația s-a modificat. Inspectorul general pe probleme de mediu a venit deja de trei ori la Bruxelles și el deja a pus în aplicare o parte din programul despre care uh, a vorbit în timpul audierii de la Comisia de Petiții. S-a uh, constituit un plan pentru gestionarea deșeurilor urbane, pentru gestionarea deșeurilor speciale și am primit un uh, al 11-lea, 11-lea plan pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri. Știm că o parte din uh, ceea ce prevede acest plan a fost deja pus în funcțiune. Știm că au existat uh, licitații pentru uh, a exista noi firme pentru recolectarea și gestionarea deșeurilor în Napoli, în Salerno, că vor exista acum noi situri de compost, un alt uh, sit pentru gestionarea potrivit normelor convenționate și alte cinci uh, um, gropi, uh, mă scuzați, de poste de deșeuri care vor putea să fie controlate de comisie. În plus, s-au semnat acorduri cu alte cinci regiuni astfel încât să se poată transfera acele deșeuri care încă nu pot fi uh, gestionate și tratate până în momentul în care actualul plan de um, acțiune va putea fi realizat în procent de 100%. Între potrivit dreptului comunitar, uh, o țară are între 3 și 12 luni pentru a respecta o hotărâre a instanței de la Luxemburg. Deci nu putem spune că timpii încă au, au fost deja depășiți. Dar bineînțeles că statul italian trebuie să-și respecte angajamentele. Nu există condițiile, nu se întrunesc condițiile, așa cum a spus și domnul comisar, pentru a se demara o nouă procedură în temeiul articolului 260. Sper că această dezbatere nu va fi una uh, instrumentalizată pentru a arăta cu degetul un stat membru și anumite instituții politice. Dacă este o dezbatere pentru a se găsi o soluție la o veche problemă din regiunea Campania, atunci Sper că și rezoluția care va fi votată va fi una comună. Altfel, va fi o pierdere de timp care nu va crea decât daune suplimentare. Allora, colegi, eu nu ho Dragi colegi, nu am întrerupt-o pe doamna Mazzoni, a cărei intervenție a fost foarte oportună, dar vă rog să respectați timpul prevăzut și vă rog să citiți în mod adecvat să aveți uh, o intervenție în așa fel încât să permiteți interpreților uh, să vă poată interpreta. Are cuvântul acum domnul Pirilo. Doamnă președinte, dragi colegi, criza profundă în domeniul deșeurilor în campania ne preocupă mai ales având în vedere consecințele asupra calității vieții populației locale. Noi, ca instituție europeană, trebuie să intervenim pentru ca această situație să nu se prelungească uh, sine diem și uh, trebuie uh, să obligăm uh, autoritățile locale să adopte uh, prevederile necesare pentru a permite regiunii campania să iasă din această situație de urgență. Uh, dar trebuie în primul rând să știm cum stau lucrurile. Regiunea Campania s-a angajat că ne va prezenta un plan regional uh, în 2010, acum spune că ne va prezenta în martie 2011. Situația uh, va scăpa sub, de sub control și riscurile pentru sănătate vor fi din ce în ce mai mari, iar criminalitatea organizată continuă uh, să câștige bani de pe urma acestei situații. Guvernul italian, prin decretul, prin decret legii din 2009, Um, ia act de această situație de urgență și lasă provinciile să se ocupe de această situație. Noi nu suntem de acord cu această atitudine și provincia, în provincia Napoli locuiește 52% din populația din Campania. Uh, numai comunele sunt cele care pot uh, să găsească soluții eficiente la aceste probleme. Uh, diversi primari au încercat să facă eforturi și au obținut rezultate pentru colectarea diferențiată a deșeurilor. E Uh, pe, lor trebuie să li se dea resursele care au fost transfer, uh, transferate regiunilor. Trebuie să, aște, să ascultăm administrațiile locale care trebuie să fie linia întâi uh, și au o viziune uh, generală și uh, corectă în legătură cu aceste, această situație și ei, știu că uh, gropile de gunoi sunt pline trebuie să se regăsească alte situri pentru deșeuri Parlamentul cere acest lucru, trebuie să uh, se evite riscul paralizării complete a sistemului de colectare a deșeurilor urbane. Așteptăm răspunsul Comisiei la planul prezentat de regiunea Campania. Mulțumesc! Uh, Mulțumim. În numele grupului ALDE are cuvântul doamna Alfano. Vă mulțumesc. Domnule comisar, în ciuda propagandei guvernului italian prin acest plan trimis uh, la comisie, este clar că situația deșeurilor în regiunea Campania este o problemă nici pe departe rezolvată. Oamenii din campania continuă să trăiască și să moară în mijlocul deșeurilor. Clasa politică locală, regională și națională, de dreapta sau de stânga, sunt uh, foarte vinovate și nu putem să lăsăm ca problemele să apase pe umerii cetățenilor care deja sunt victimele acestei situații. Uniunea Europeană spune că își dorește ca soluția să fie una eficientă, altfel își suspendă finanțarea. Nu mai putem să uh, ne mulțumim cu soluții care vorbesc numai de surse de energie regenerabilă sau mai știu eu ce alte soluții de noi tehnologii. E clar că avem nevoie de o soluție care ține cont de ierarhia uh, tratării și reciclării deșeurilor și de asemenea avem nevoie de noi situri de depozitare a deșeurilor și așa cum a spus și domnul comisar, astfel se vor crea noi locuri de muncă. S-a vorbit despre infiltrările mafiei în campania. Foarte mult timp s-a crezut că mafia este implicată numai în sud, dar între timp ea s-a infiltrat și în mediile economice din nord. Vreau să întreb Comisia ce are intenția să facă pentru a-i ajuta pe cetățeni, pentru ca ei să nu devină victimele unei adevărate dictaturi militare în aceste teritorii și pentru ca ei să nu aibă de suferit hotărâri la care nu, pentru care nu li s-a cerut părerea. De asemenea, vreau să întreb Comisia în ce măsură eva, a evaluat Comisia legea din anul 2009 care a transferat către uh, teritoriile locale responsabilitatea pentru gestionarea și colectarea deșeurilor. Mulțumesc. În numele grupului Verzilor are cuvântul doamna Lichtenberger pentru minut și jumătate. Ja, herzlichen Dank nach der Märchen... Vă mulțumesc. După ce povești ne-au turnat italienii de la PPE, aș vrea să uh, revin puțin la realitate. Uh, este un fapt. Italia a fost judecată pe bună dreptate. Italia nu a respectat termenele. Planul a fost uh, transmis de regiune, dar nu la timp. Așadar, problema e aceeași. Situația e aceeași. Nu pot să mă abțin, să nu am impresia că uh, cei uh, care sunt responsabili tot împing, împing, împing termenul până când se ajunge într-o situație de criză. Și în această situație de criză uh, se poate în Italia să se creeze legi pentru a rezolva criza și după aceea să se ia măsuri extraordinare. Sunt deșeuri pe stradă, dar sunt și deșeuri industriale din nord până în sud. Și atunci, foarte repede, uh, ele pot fi trimise uh, într-un depozit oarecare, fără măsurile de securitate care se impun. Nu e o dezbatere italiană aici, doamnelor și domnilor, dragi colegi italieni. Vă spun că este o dezbatere care îi vizează pe europeni. E vorba de respectarea legislației europene și de implementarea ei. Când văd cum se poartă unii aici, uh, știți, uh, acest tip de comportament, dacă se extinde și în alte părți ale Europei, va avea consecințe pentru întreaga Uniune Europeană. Nu e o glumă, este un scandal. Și sunt nu știu câte 600 de depozite de deșeuri, cetățenii protestează, sunt arestați de poliție în condiții violente pentru, și cetățenii protestează pentru că nu vor să fie amestecate deșeurile industriale cu deșeurile menajere. Nu-i posibil așa ceva. Și trebuie să fie consecințe, consecințe clare. E foarte bine să se ia măsuri, însă situația s-a mai schimbat și se fac și lucruri bune, dar important este să fie consecințe să se facă simțite consecințele, pentru că e vorba de implementarea legislației europene. Grazie, credo che Mulțumesc. Cred că domnul Higgins nu este în sală, prin urmare are cuvântul domnul Rossi pentru un minut. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, planul uh, pentru deșeuri trebuie actualizat. E nevoie de strângere diferențiată a deșeurilor, reciclare și numai în partea finală uh, arderea acestora Grupul care aparțineți dumneavoastră, uh, doamnă, uh, al verzilor este uh, cel din partea căruia venea ministrul care se ocupa de acest domeniu înainte. Într-adevăr, situația de astăzi este una de urgență, dar responsabilitatea este a nordului Italiei. Nu este cea în nordul Italiei. Colega spunea că deșeurile din nord sunt, se află astăzi pe străzile din Napoli. Nu este așa. Uh, Uh, vina este administrației locale care, pe de o parte, au permis uh, criminalității organizate să facă trafic ilicit uh, cu deșeuri și, pe de altă parte, nu au prevăzut zone adecvate pentru arderea deșeurilor. Și această administrație este cu adevărat incapabilă. La parol. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Wertmann. Kolleginnen und Kollegen, die Mulțumesc, dragi colegi. Criza deșeurilor durează de 14 ani, mai mult sau mai puțin. Depozitele sunt pline ochi și acum comunitățile blochează accesul la aceste depozite de deșeuri. Toate proiectele sunt problematice. Trebuie să se constate că la nivel politic s-au spus multe și nu s-a făcut nimic. Regiunile găsiseră soluții pe termen scurt, s-au implementat măsuri, dar nu s-a acordat atenție autorităților locale pentru implementare. Și uh, aceasta a devenit viața de zi cu zi a multor italieni. Producția de deșeuri e mult mai mare acolo decât media europeană. Nu există reciclare pentru că nu se acordă valoare acesteia. Problema este că nu se face o sensibilizare față de mediu. Campania este acum o regiune uh, stricată, pătată de această criză a deșeurilor. Nivelul de cancer e foarte mare, nivelul de boli la copii e mult peste media națională din Italia. Trebuie să găsim soluții urgente și să le și punem în practică. Vă mulțumesc! Grați! Mulțumesc! Acum dau cuvântul celorlalți oratori care s-au înscris. Mai întâi domnul Rivelini, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și vreau să mulțumesc uh, domnului Seber și tuturor colegilor mei pentru misiunea pe care mi-au încredințat-o. Aș vrea să subliniez faptul că în campania se derulează mai multe acțiuni pozitive. Dacă se recurge la articolul 260 pentru a fi pedepsită Italia să, ca să plătească penalizări financiare, nu ar fi corect. Pentru că Italia deja a pregătit un plan de acțiuni speciale pentru gestionarea integrată a deșeurilor. În plus, a început o politică pentru colectarea diferențiată a deșeurilor. La Salerno deja a fost lansată licitația pentru construirea unui nou incinerator și pentru incineratorul de la Napoli Est, uh, pregătirile sunt foarte avansate pentru a lansa de asemenea licitația publică se dorește organizarea unui ciclu integrat de deșeuri care să ducă la colectarea diferențiată, la realizarea de situri moderne pentru a elimina aceste ecovale și pentru a permite trierea și reciclarea deșeurilor dar cel mai bine ar fi ca principalii responsabili să fie alăturați, mai ales foștii uh, oameni politici de stânga și, și cei uh, care aparțin uh, Partidului Verzilor, pentru că ei au permis traficul cu aceste deșeuri. Comunitatea internaționale trebuie să ajute campania, dar nu trebuie să se amestece în treburile interne, pentru că nu trebuie să facem lucruri numai pentru a um, satisface propria ideologie sau uh, mândria de apartenență la un partid. Președinte, a întrerupt oratorul. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul de magistris pentru un minut. del guvern. După minciunile guvernului Berlusconi, Um, care în 2008 a spus italienilor că s-a depășit uh, problema, că s-a rezolvat uh, problema de reșeurilor, Uniunea Europeană face bine să blocheze fondurile pentru Italia până când nu se prezintă un plan cu un uh, ciclu de eliminare a deșeurilor ecocompatibil care să permită reciclarea acestora. Președintele Condoro încă o dată se bazează pe gropi de gujnoi necontrolate Uh, unele aflându-se chiar lângă Parcul Național uh, al Vezuviului uh, care duc la o situație de urgență sanitară. Această situație de urgență de mediu din ultimii 13 ani n-au făcut decât să consolideze um, introducerea rețelelor criminale în rândul decidenților politici s-au criminalizat uh, și comunitățile locale și familiile și teritoriul. Uh, Iată ce a făcut guvernul italian uh, și a uh, folosit uh, forța împotriva celor care au încercat să protejeze mediul. Are cuvântul domnul Speroni. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, Europa centralistă și birocratică nu face diferență între diferitele regiuni și între organizarea administrativă diferită din statele membre. Situația dezastroasă din Campania este, în primul rând, o catastrofă care afectează pe cetățenii din Campania. Eu vreau să spun că nu acești cetățeni sunt vinovați cei care sunt vinovați sunt cei care au votat pentru administrator local incapabil să rezolve problema și au persistat făcând aceeași greșeală de nenumărate ori și permitându-le să câștige alegerile de mai multe ori. Campania nu vrea să accepte asemenea acuzații. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Baltasare pentru două minute. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Prin intervenția mea nu doresc să neg gravitatea situației, care este consecința inevitabilă a unei insuficiențe clare la nivel administrativ și politic care a riscat și riscă în continuare să suface uh, un uh, întreg oraș uh, în gunoaie. Doamnă Sodegard, doamnă Lichtenberger, situația urgenței din regiunea Campanie s-a născut și uh, a crescut din cauza incapacității Consiliului Regional și din cauza administrației locale de la Napoli, administrație de stânga, uh, Uh, cu inspectori generali din partea verzilor uh, care se ocupau de mediu, care au uh, um, luat anumite hotărâri pentru un ciclu virtuos al strângerii și reciclării gunoaielor. Irresponsabilitate, indecizie, înțelegeri politice, relații cu mafia, um, bani aruncați pe geam, iată ce a caracterizat această administrație, o perioadă care s-a încheiat astăzi. Doresc uh, să asigur semnatarii uh, întrebărilor orale și grupurile politice respective că situația politică și operațională s-a schimbat complet. Guvernul Național, uh, Consiliul Regional acum acționează responsabil și sunt determinați de să rezolve situația de urgență, să depășească alături de populație uh, cu hotărâre obstacolele care au rămas și care uh, se uh, nasc uh, din cauza sindromului nu vreau ca gunoiul să rămână în grădina mea. Prin sistemul integrat de strângere și uh, reciclarea deșeurilor, care prevede folosirea um, Uh, reciclării deșeurilor respective uh, strânse diferențiat sunt foarte importante. Este important, dar nu trebuie să se impună astăzi sancțiuni uh, care ar Um, ar afecta instituții uh, care încearcă, în spirit de colaborare cu Uniunea Europeană, să pună capăt, să întoarcă această pagină urâtă din istoria milenară a orașului Napoli și a regiunii Campania. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Schnellhardt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich hoffe und wünsche das. Doamnă președinte, Doamnelor și domnilor, sper că dezbaterea de astăzi să pună, să conducă spre sfârșitul soluționării pozitive a acestei probleme. Ceea ce cere Europa este simplu. Trebuie ca regulile, regulile europene să fie implementate, regulile legate de colectarea și prelucrarea deșeurilor. Aceste depozite ilegale trebuie să fie și ele eliminate. Au trecut 20 de ani de când a avut loc reunificarea Germaniei și încă mai avem probleme de depozite ilegale și de proastă prelucrare a deșeurilor. Avem probleme și în Germania, însă nu cred că toate acestea Uh, vor fi rezolvate dacă nu acționăm la uh, rădăcina problemei. Putem să zicem ce vrem, adevărul este că există structuri mafiote și trebuie să le lovim la bază, pentru că altfel nu vom rezolva nimic. Și eu vă zic sincer că sunt patru condiții. Trebuie în primul rând un plan de prelucrare a deșeurilor, de gestionare a deșeurilor, care a fost prezentat și cred că Comisia ne va ajuta aici. Uh, 2. Trebuie alocate resurse financiare și 3. Trebuie create instalațiile respective și apoi trebuie să fie sancționați cei care aruncă deșeurile în mod ilegal. Și aici mă uit către comisie. Trebuie ca Europol și Eurojust să acționeze. Sistemele de poliție trebuie să ne ajute să combatem crima organizată. Cred că mijloacele puse la dispoziția Italiei trebuie blocate până nu se îndeplinesc aceste condiții. Și sunt gata să blocăm situația și să se acorde fonduri Italiei. Vă mulțumesc. La parola al onore. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Comi pentru minut și jumătate. Stimate domnule comisar, stimați colegi, vă mulțumesc, doamnă președintă. În intervenția mea vreau să afirm cu toată claritatea că situația deșeurilor din campania s-a îmbunătățit față de trecut, și că problematica este deosebit de complexă. Există nenumărate dificultăți și avem nevoie de timp pentru a le rezolva în mod adecvat și definitiv. Se vorbește mult despre uh, aplicarea procedurii în temeiul articolului 260 în întrebările orale adresate comisiei, dar nu sancțiunile pecuniare vor rezolva situația din campania. Din potrivă, riscăm să ajungem la o avalanșă de proceduri din cauza um, nerespectării obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru. Și încă o dată, nu acest lucru va rezolva situația din campania. Trebuie să luăm în considerare și comportamentul pozitiv al unui stat. Nu se poate spune că Italia nu și-a respectat obligația de uh, cooperare loială și așa cum a confirmat și domnul comisar, serviciile comisiei sunt în permanent contact cu autoritățile italiane uh, italiene, naționale și regionale și urmăresc zi cu zi evoluția situației. Dorința Italiei de a rezolva problema nu poate fi negată și trebuie să subliniem faptul că regiunile și provinciile din Italia dețin uh, principalul rol în acest plan de gestionare a deșeurilor și guvernul central încearcă să funcționeze în sinergie cu autoritățile locale și regionale. Vreau să spun că nu ar trebui ca cei din Partidul Italia Valorilor să aibă memoria scurtă față de ceea ce au făcut sau mai degrabă nu au făcut în regiunea Campania. Mulțumim, acum are contul doamna Matera pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu doresc să intervin pentru a-mi apăra uh, Uh, țara, dar doresc să vă prezint reacția italiană uh, la reacția comunitară. Interesul nostru este să ne apărăm cetățenii, poporul. Regiunea Campania și, în general, statul italian um, prevăd crearea unui rețele uh, de instalații pentru eliminarea deșeurilor conform dreptului comunitar. Folosirea fondurilor comunitare pentru eliminarea deșeurilor din Campania um, aceste fonduri au fost folosite în perioada 2000-2006 în măsură de 1 la 7 și în 2006-2013 obiectivul este 1 la 1. Um, regiunea Campania în 2000-2006 a prevăzut 140 de milioane de euro uh, fonduri pentru realizarea de uh, uh de um, echipamente uh, pentru reciclare, uh, securizarea gropilor de gunoi, recuperarea materialelor din deșeuri uh, și sprijinul pentru colectarea diferențiată. În ceea ce privește perioada 2007-2013 s-au prevăzut 110 milioane de euro pentru realizarea de echipamente pentru tratarea deșeurilor, 50.000 de euro pentru finanțarea uh, uh, unor echipamente comunale pentru uh, uh, strângerea diferențiată a deșeurilor. Pentru uh, obiectivele din uh, planul uh, pentru 2007-2013, uh, regimele de condiționabilitate în folosirea cheltuielilor din cauza procedurii de infracțiune uh, au avut uh, efecte negative asupra situației din campania. Deci s-a uh, prevăzut acum continuarea activităților uh, pentru a se folosi cât mai bine fondurile comunitare. In, uh, închei prin a spune că este important să se poată prezenta Comisiei și Parlamentului dificultățile obiective uh, peste care trebuie să treacă regiunea pentru a putea aplica decizia Curții de Justiție. Mulțumesc. Primul orator înscris la în cadrul uh, intervențiilor spontane este doamna Morcunaite. Mulțumesc. Aș vrea să profit de ocazie și să vă atrag atenția asupra unor alte probleme de gestionare a deșeurilor din Uniunea Europeană. Uneori autoritățile centrale și autoritățile locale nu acordă atenția necesară gestionării deșeurilor. Și într-un oraș din Lituania, Oamenii de afaceri care vor să construiască un uh, incinerator induc în eroare publicul pentru că spun că incinerarea este tot una cu trierea deșeurilor. Iar autoritățile nu sunt prea atente la această dezinformare. Aș dori să solicit Comisiei să uh, fie atentă la astfel de încălcări. atunci când autoritățile nu respectă prevederile din directivele Uniunii Europene. Grație, la parola. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să iau cuvântul și eu pe tema situației deșeurilor din campania. Această uh, situație este foarte dificilă. Trebuie ca problemele de gestionare a deșeurilor trecute, prezente și viitoare să fie rezolvate. Și am impresia, după misiunea pe care am făcut-o la fața locului, că prelucrarea deșeurilor la ora actuală a fost în parte rezolvată prin intervenția armatei, Însă, din păcate, se constată că mai sunt și depozite de deșeuri ilegale. Ce putem face ca strategie de viitor? Cred că propunerea Uniunii Europene este bună, este durabilă și echitabilă. Dacă regiunea prezintă un plan solid, atunci Uniunea Europeană va acorda fondurile necesare. Însă, cred că trebuie ca și autoritățile locale să fie încurajate să prezinte acest plan. Și trebuie să vă spun că eu cred că Comisia și noi, Parlamentul European, nu suntem interesați neapărat de, amend- de acordarea de amenzi, ci de rezolvarea problemei deșeurilor în campania și pentru asta trebuie să colaborăm. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc. Și domnul Rivelini a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă fondurile care până la urmă au fost blocate de Uniunea Europeană sunt acei bani destinați pentru îmbunătățirea gestionării teritoriului și mă întreb cum pot fi blocați asemenea ă, bani. Pentru că fostele autorități locale din campania nu au făcut nimic pentru a nu-și penaliza alegătorii și respectiv pe cetățenii din campania. Nu ar trebui să creadă tot timpul că numai imaginea lor din oglindă contează, ci și bunăstarea cetățenilor din campania. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul comisar Potocni. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru toate opiniile exprimate. Sunt trei sau, de fapt, patru probleme la care vreau să mă refer. În primul rând, un subiect despre care mulți dintre dumneavoastră au vorbit cu patimă. Situația este una critică. Nu există o soluție rapidă. Au fost evoluții pozitive, însă este evident că încă mai avem nevoie de un răspuns sistemic la întrebarea respectivă. Nu e ușor, dar este mai mult decât necesar. Și în acest sens, partenerul nostru pentru găsirea unei soluții este, desigur, Italia. Însă cooperarea cu autoritățile regionale în acest, în acest sens este esențială, fără îndoială. Așadar, aștept cu nerăbdare evaluarea noului proiect de gestionare a deșeurilor și sper că acesta se va ridica la înălțimea așteptărilor va fi evaluat de către serviciile mele, de către experți și vă asigur că se va face această evaluare în așa fel încât să uh, existe un tratament egal între Italia și orice alt stat membru, pentru că este esențial să păstrăm această încredere între statele membre. Când vorbim despre soluționarea acestor probleme, abordarea mea ar putea fi rezumată foarte scurt. Eu vreau să fiu strict, cu strict, dar util și util într-un mod strict. Ideea nu este în niciun caz să impunem amenzi. Ideea este, după cum au spus unii dintre dumneavoastră, să rezolvăm probleme. Și dacă nu va fi nicio altă soluție, să rezolvăm uh, problemele prin impunerea de amenzi, pentru că asta este datoria mea. fac tot ce pot pentru a uh, găsi, prin cooperarea cu autoritățile italiene, soluții adecvate. Asta este speranța mea sinceră, pentru că e vorba despre viața cetățenilor italieni și despre mediul din Italia. Cel de-al doilea lucru pe care o să-l spun se referă la directiva cadru a deșeurilor, o directivă nouă adoptată recent, care este destul de clară fiecare stat trebuie, prin lege, să introducă ierarhizarea deșeurilor, ceea ce înseamnă că cel mai bun tip de deșeuri este deșeul care nu există. Deci, reutilizarea, reciclarea, crearea, uh, folosirea deșeurilor ca sursă de energie și dacă nu există niciun alt uh, plan, nicio altă posibilă soluție atunci folosirea sistemului de depozitare a deșeurilor. Raportul va fi publicat mâine în legătură cu eficiența statelor membre prin uh, folosirea depozitelor de deșeuri și am obținut datele de la nivel municipal. Cinci state membre a folosesc depozitarea deșeurilor în proporție de mai puțin de 5% din deșeurile municipale. În șapte state membre, acest procedeu reprezintă mai mult de 80% din totalul deșeurilor. Deci iată că situația e foarte diferită în diferitele state membre și cu siguranță acesta este un subiect pe care dorim să-l rezolvăm. Aceasta este imaginea pentru perioada 1995-2007 și se vede de aici că dacă statele vor să se schimbe, pot să o facă și dacă se organizează bine, pot să se schimbe. Cred că fundamental Europa poate fi astăzi împărțită în două. O parte care privește deșeurile ca pe o problemă și o altă parte care privește deșeurile ca pe o șansă majoră de resurse. Și de uh, profit financiar, pentru că asta e realitatea. Am auzit foarte multe exemple, foarte multe persoane ne-au spus că trebuie să se folosească contractele de achiziții publice. Cine anume să se ocupe de deșeuri, pentru că uh, sunt foarte mulți utilizatori care doresc să primească deșeurile ca să se ocupe de ele, pentru că le-au găsit întrebuințări foarte profitabile. Cel mai important este să fie triate deșeurile de la bun început. Și ultimul lucru pe care doresc să-l menționez, un uh, stimat deputat a spus că ar trebui să fim mai precauți în legătură cu programele, cu problemele de gestionare a deșeurilor din alte părți ale Uniunii Europene. Într-o uh, cauză din 2009, într-o în care s-a aplicat o acțiune din constatarea neîndeplinirii obligațiilor, pe primul loc erau uh, deșeurile, după aceea urmând problemele legate de gestionarea apei și așa mai departe. Deci vă asigur că noi analizăm toate problemele de implementare orizontal și vom face acest lucru și pe viitor. În concluzie, Cred că trebuie să facem tot ce putem, dumneavoastră ca deputați în Parlamentul European și eu, comisar pentru mediu, și să răspândim în Europa mesajul că deșeurile reprezintă o șansă pentru viitor. Avem nevoie cu disperare de acest mesaj, mesaj dat fiind că resursele sunt limitate. Deci eficiența resurselor este numele programului și resur- eficiența resurselor stă în centrul uh, competitivității noastre viitoare din Europa. Și dacă nu mă credeți acum, întrebați-mă peste 10 ani din nou și veți vedea că am avut dreptate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc uh, la următoarea sesiune de vot.